Mes chers collègues, bonjour. Bienvenue dans notre commission. Dragi colegi, bună ziua, bun venit la Comisia noastră de transport. O să începem cu lucrările noastre. De commencer nos travaux, je tiens à dire. Înainte să începem să lucrăm, aș vrea să vă transmit că o delegație din partea noastră a fost în China săptămâna trecută și aș dori în numele Comisiei să mulțumesc pentru cât de mult uh, a lucrat secretariatul și mai precis Emily și cu Radek pentru că această misiune a fost extrem de profesionistă și organizată extrem de bine. Așadar, în numele Comisiei aș dori să vă mulțumim și cred că merită aplauze pentru cum au lucrat Putem spune și că n-a fost prea ușor, dar în culise știm că a fost într-adevăr foarte greu și suntem foarte mândri și toată delegația a recunoscut cât de importantă a fost munca făcută în amonte de acești colaboratori ai noștri. Aș vrea să vă felicit. Cred că putem să-i aplaudăm. Mulțumesc! Bună, Vim! Aș dori să vă întreb un lucru. De fapt, aș vrea să adaug ceva, mai bine zis. Aș vrea să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră. A fost o vizită extrem de interesantă, extrem de informativă și foarte productivă. Trebuie spus și că Republica Populară Chineză nu, aștepte, nu așteaptă după Uniunea Europeană, ci își face uh, lucrurile în ritmul său și de aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să se organizeze și în domeniul transporturilor. În legătură cu ceea ce se întâmplă în China, trebuie să spunem că zborul de la Tallinn la Tajing a avut o întârziere de două ore și jumătate Nimeni nu era de vină, dar am ajuns foarte târziu la uh, această vizită, ne-am culcat foarte târziu și trebuie să îmbunătățim cumva această organizare. Mulțumesc! Dar știți că secretariatul nu este uh, responsabil pentru deschiderea cerului chinez. Mulțumesc, fiind manegat, pentru această remarcă fără prea mult uh, sens. Oricum o fi, mulțumesc foarte mult și Peter a fost prezent acolo, ne-a adus foarte mult delegația aceasta din punct de vedere intelectual, ne-a îmbogățit și și ne-a îmbogățit și personal, dacă putem să spunem așa. Nu-i așa, Vim Van de Camp? Bine. Păi să începem uh, cu primul punct de pe ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții. Vreau să adoptăm ordinea de vi. Doamna Anderson, vă rog. Doamnă președinte, îmi cer scuze să vă spun acest lucru înainte. Nu trebuie să puneți aceasta în, în procesul verbal, vreau să spun un lucru în legătură cu regulamentul de procedură. Înainte de plenare, e vorba de drepturile pasagerilor și de drepturile pasagerilor în domeniul feroviar și de ceea ce s-a întâmplat la ultima sesiune de vot. Știu că a fost foarte greu pentru secretariat și sunt conștientă de acest lucru. E vorba de un dosar foarte controversat. A fost foarte dificil să gestionăm toate voturile și lista de votare, care era foarte complicată, dar a existat o situație în care s-a făcut o schimbare majoră iar um, raportorii din umbră nu au fost avertizați decât foarte târziu în acea seară despre schimbare. Deși um, termenul de depunere pentru a comentariilor era 3, ora 3, a existat uh, o excepție de forță majoră în care PPE-ul a cerut uh, un vot separat, ceea ce este absolut uh, legitim și sunt în drept să o facă, au respectat termenul dar totuși nimeni nu a fost notificat de această modificare, iar secretariatul aștepta să se termine întreaga listă de votare. Și un alt punct despre lista de votare pe care vreau să-l discutăm la reuniunea coordonatorilor cred că trebuie să se noteze că în momentul în care se notifică o schimbare atât de mare, ar trebui să fie comunicată tuturor atunci și să nu se aștepte mai întâi reuniunea coordonatorilor. Eu nu am fost acolo, dar știu că atunci când s-a ajuns la vot, foarte multe persoane au votat chiar a doua zi și nu și-au dat seama că o astfel de modificare enormă se făcuse la compromisuri. Deci eu înțeleg că secretariatul s-a aflat într-o situație foarte dificilă, dar poate că ar fi bine să nu se mai întâmple altă dată asemenea situație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Anderson, pentru remarca dumneavoastră. Am notat ce ați uh, spus pentru ca această situație să nu se mai repete pe viitor. Am notat și nu trebuie să deschidem o dezbatere pe acest subiect. Continuăm acum și vom discuta mai întâi de punctul 1 de pe ordinea de zi, care este propunerea Consiliului și a Comisiei care modifică directiva cu privire la termenii limită pentru punerea în aplicare de norme speciale despre lungimea maximă în cazul cabinelor, pentru îmbunătățirea performanțelor, uh, a eficienței energetice și performanțele în materie de siguranță. Și aș dori să dau cuvântul în primul rând doamnei raportor, adică mie. Această directivă stabilește pentru anumite vehicule care circulă în Europa dimensiunile maxime autorizate atât în domeniul traficului național, cât și în transportul uh, internațional, dar și greutățile maxime autorizate, la fel în cele două contexte. E vorba de o implicare dublă aici. E vorba de um, o consecință de ecologie și una de securitate și siguranță. Îmbunătățirea aerodinamicii um, um, acestor vehicule ar duce la o mai bună performanță a vehiculului, dar uh, din cauza restricțiilor pe care le aduce directiva 96 pe 53 CE cu privire la dimensiunile maxime autorizate, a fost imposibil să se facă această ameliorare fără să se uh, reducă practic um, um, sarcina acestor vehicule. Ce s-a întâmplat atunci? În 2015 aceasta a fost uh, modificată, această directivă, pentru ca să se poată îmbunătăți lungim, uh, performanțele aerodinamice și eficiențele și pentru ca să se țină cont de uh, condițiile care erau în vigoare. Ce am obținut însă? Am avut articolul 9 bis de la, din directiva modificată în 2015 care prevede un moratoriu. Un moratoriu de trei ani despre intrarea în vigoare a dispozițiilor cu privire la lungimea cabinelor mm, și uh, aceasta a fost uh, adoptată în compromis final între legislatori. Iar având în vedere situația actuală și având în vedere că emisiile de dioxid de carbon din cauza transportului rutier reprezintă o pătrime din, deci am spus o pătrime din totalul emisiunilor uh, de acest tip în Uniunea Europeană și că emisiunii, emisiile, îmi cer scuze, uh, de, uh, din Uniunea Europeană în, au, fost, au crescut cu 6%, Comisia a considerat că merită să retragă cât se poate de repede avantajele care erau legate de dimensiunile cabinelor. Și deci importanța acestui raport este tocmai încercarea de a confirma aceste schimbări care au fost uh, prezentate de către Comisie în domeniul mobilității. Respectarea normelor uh, de emisii de dioxid de carbon necesită așadar astăzi aplicarea mai multor tehnologii pentru îmbunătățirea eficienței energetice și printre care avem și introducerea unor uh, cabine aerodinamice care constituie dovedit măsura cea mai uh, eficientă, eficientă pentru a reduce consumul. Un alt punct important la care aș dori să revin este cel legat de moratoriu, pentru că directiva care prevede un moratoriu de 3 ani despre introducerea cabinelor aerodinamice începând cu data de transpunere sau de aplicare a modificărilor necesare în ceea ce privește exigențele tehnice, s-a propus să fie adaptat articolul 9 bis uh, aliniatul 3 pentru ca să fie eliminat moratoriul de 3 ani și pentru ca să fie scurtat termenul care rămâne în continuare foarte lung. În final, propunerea mea ca și ca raportor este că a venit momentul să se concretizeze cât de repede avantajele pe care le aduc cu sine cabinele aerodinamice în domeniul eficienței energetice a camioanelor, dar și în legătură cu vizibilitatea mai bună a șoferilor în aceste cabine, securitatea celorlalți uh, participanți la trafic și confortul acestor șoferi. Trebuie deci să încercăm să asigurăm posibilitatea de a introduce cabinele aerodinamice fără întârziere inutilă. În concluzie, eu propun să adoptăm propunerea comisiei fără să facem modificări uh, prea mari, doar modificări de retuși, dar să intrăm repede într-o procedură rapidă în care sunt implicate și statele membre și pot să transpună aceste schimbări cât de repede. Iată deci prezentarea din partea mea ca raportor. Acum vreau să dau cuvântul coraportorilor și o să începem cu domnul Marinescu. Bună ziua, domnule Marinescu, ați, ați ajuns cu bine, văd. Aveți cuvântul, domnule Marinescu. Thank you, uh, Chair, and also for the Mulțumesc, doamnă președinte, și pentru prezentarea completă care arată care sunt avantajele acestei propuneri. Am înțeles că dumneavoastră nu vreți să propuneți amendamente, vreți să păstrați propunerea comisiei așa cum este ea. Însă eu aș dori să înaintez un amendament tocmai pentru ca să prezent, prelungim puțin perioada, pentru ca să nu există comentarii din perspectiva concurenței. Am avut anumite discuții și se pare că 8 luni este propunerea pe care ar putea să o accepte probabil toată lumea. Astfel, nu ar, vom avea comentarii în legătură cu încălcarea legilor concurenței. Știm că se respectă toate perioadele necesare, to- toți uh, producătorii se prepară, se pregătesc pentru această schimbare, e bine să le dăm timpul și în rest mi se pare că propunerea e foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Domnul Asiș are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem de acord cu propunerea comisiei și suntem de acord și cu propunerea pe care a făcut-o raportoarea. Există mai multe argumente evidente în favoarea ecologiei, în favoarea securității și în uh, Um, așa manieră încât aceste amendamente să fie adoptate cât de repede. Deci, pe scurt, suntem de acord de la A la Z cu ceea ce s-a propus aici de către dumneavoastră, doamnă raportor, și deci vom vota și uh, conform acestei concluzii. Mulțumesc foarte mult! Domnul Lungret, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu am multe, prea multe, de fapt, de adăugat, pentru că dumneavoastră a spus uh, lucruri foarte corecte. Acesta este felul cel mai eficient de a reduce consumul de carburanți prin cabinele aerodinamice. Fiind dat că acest raport nu este controversat și nu avem nicio obiecție, nu vom introduce nici amendamente și nu avem nicio remarcă specifică de făcut. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult pentru propunere. Eu cred că nu este controversat să aplicăm ceea ce se discută în acest raportor, în raport. Eu știu că am fost raportare pentru ALDE și când s-a mai discutat acest subiect, aceste noi cabine, dacă sunt altfel uh, uh, Um, altfel uh, planificate sunt, din punct de vedere și al siguranței, mai bune pentru că nu mai se întâmplă să intre, de exemplu, bicicliști de desubt uh, pentru că nu sunt văzuți, dar este bine și din punct de vedere ecologic. S-a spus întâi că trebuie să fie testate aceste cabine și e nevoie de un moratoriu de 3 ani mi se pare bine însă acum să punem în aplicare în fine ce am hotărât. Dar am o întrebare către comisie pentru că sunt puțin dezamăgită. Se pare că nu e vorba numai de modificarea și punerea în aplicare a acestei modificări pentru cabinele șoferilor de, de tiruri, pentru că acesta este și mai ecologică și mai sigură, această schimbare, ci e vorba și în general de um, camioanele mai lungi. Știu că nu toată lumea e de acord cu mine, dar eu sunt convins că și camioanele foarte lungi pot să fie mai uh, ecologice și s-a pus întrebarea dacă dacă n-ar trebui să fie ele permise general și transfrontalier în Europa. Această chestiune a rămas însă deschisă. La nivel național ele sunt uh, permise, dar ele n-au voie să treacă granițele, după cum știți. Știu că există o zonă gri aici din punct de vedere legal. După părerea mea, ele pot trece frontiera dacă ambele țări uh, admit ca ele să o facă dar nu este încă clarificat ce se întâmplă cu aceste vehicule uh, care sunt în afara gabaritului normal și s-a spus că ne va răspunde comisia, însă momentan uh, am înțeles că nu s-a făcut încă un studiu în uh, legătură cu comportamentul diferitelor țări despre problemă. Totuși, e vorba de lungime și de greutatea vehiculelor și poate că ar fi de actualitate să discutăm despre acest lucru, mai ales că ni s-a promis că ne va spune ceva Comisia în curând. Mulțumesc, doamna Maesna. Dau cuvântul imediat comisiei atunci. Doamna Werner, vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte și doamnă raportor. În legătură cu acest dosar pot să răspund foarte scurt. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru susținerea de uh, a adopta acest text al Comisiei fără amendamente. Pentru noi ar fi extrem de important să se întâmple așa pentru ca să putem pune în aplicare mai repede um, schimbările în legătură cu cabinele aerodinamice care au avantaje pentru vizibilitatea șoferilor, pentru siguranța traficului, pentru ceilalți participanți la trafic și, bineînțeles, nu în ultimul rând, pentru eficiența energetică datorată aerodinamicii. Din cauza subiectului atât de sensibil în legătură cu dimensiunile, am făcut o propunere foarte limitată, tocmai pentru ca să putem să eliminăm acest moratoriu de care ați vorbit. Nu doream să se deschidă o discuție prea complicată acum în legătură cu dosarul. Totuși, avem uh, o discuție foarte directă și cu toți producătorii am implicat pentru ca să definim noile um, omologări de tip, astfel încât producătorii sunt bine informați și nimeni nu va mai avea un avantaj față de celălalt înainte. E foarte bine, deci, să intre în vigoare cât se poate de repede în toate țările această modificare. Către doamna Meissner nu pot decât să vă spun că o să întreb nu avem alte propuneri legislative pe moment uh, aici uh, pe masă. Nu știu să fie pe rol. Dumneavoastră vreți o clarificare a transferului, a trecerii frontierei între două state membre care își dau acordul pentru vehiculele de care vorbeați. O să vă revin la dumneavoastră bilateral ca să vă răspund la întrebare, doamna Meissner. Mulțumesc, doamna Werner. Eu vreau să-i răspund uh, domnului Marinescu. În primul rând, perioada... Doamna Meissner dorea să ia cuvântul, vă rog. Da, vreau să adaug ceva. În primul rând, vroiam o clarificare despre trecerea frontierei, pentru că aceasta era o întrebare deschisă, dar dincolo de aceasta știu că domnul Caramitos ne-a promis că în această legislatură va avea loc o nouă propunere, va fi făcută după ce vor fi făcute studii uh, cu camioanele de uh, dimensiuni uh, în afara gabaritului și uh, camioane foarte lungi și ni se va spune care este situația între statele membre, cine le dorește, cine nu și mi-e teamă că nu am primit încă un răspuns în legătură cu aceasta. Nu e vina dumneavoastră, dar întrebarea rămâne deschisă către Comisie. Da, mulțumesc, doamnă Meissner. O să răspund acum către domnul Marinescu. Pentru perioada de 8 luni de care vorbeați dumneavoastră, domnule Marinescu, eu zic că trebuie să mai discutăm. Dar uh, am putea să ne gândim la o asemenea soluție. Vreau doar să vă specific un lucru. La un moment dat va trebui chiar să se și aplice. Putem să negociem 8 lunile, dar uh, la un moment dat trebuie să nu mai putem să permitem un timp suplimentar. Astfel vom avea posibilitatea să mai discutăm despre subiect. Pentru ca să-i răspund uh, doamnei Meissner acum. Înțeleg uh, întrebarea dumneavoastră legată de așa numitele mega trucks. Mie nu prea îmi place să le spun așa, dar uh, comisia cred că le numește așa și ea. În textul acesta, pentru o aplicare rapidă, ar fi nevoie de un text separat despre megatrucks, mega camioane sau camioane cu gabarit mare, uh, dar nu în același document, pentru că altfel vom întârzia, nu vom mai avansa deloc. Deci eu aș prefera să adoptăm rapid textul de care am discutat azi și în următoarea legislatură, și uh, aici va trebui să punem lucrurile pe ordinea de zi, să discutăm separat despre celălalt uh, subiect. Dar în uh, legislatura aceasta, mie nu mi se pare că poate să fie un subiect pe care să și luăm o decizie. Vă amintesc că depunerea amendamentelor este prevăzută pe 20 noiembrie la ora 12 și acum trecem mai departe și vorbim despre propunerea cu privire la normele comune pentru acces pe piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul îmi cer scuze, despre fondurile, diferitele fonduri, uh, Fondul European de Dezvoltare și normele financiare aplicabile acestor fonduri și Fondul pentru Azil și Migrație și alte fonduri de securitate și instrumentul pentru managementul frontierelor și vizelor. Și dau cuvântul domnului Zlotowski. dar de fapt domnul Zlotowski nu este aici. Dar vine. Domnul Zlotowski vine. Deci, ce putem face să așteptăm să ajungă domnul Zlotowski. Să trecem uh, să trecem mai departe, spune președinta. Nu, totuși o să-l așteptăm pe domnul Zlotovski până la urmă. Pentru că se pare că e deja în Parlament și va veni repede. texte méga là on pas. Allez, on peut reprendre nos travaux. Dragi colegi, reîncepem lucrările noastre. Domnul Zlotovski, vă rog să luați loc. Tocmai ați intrat. Vă rog. Domnule Zlotovski, am să vă dau cuvântul pentru raportul dumneavoastră și după aceea vor lua cuvântul și raportorii din umbră, precum și comisia. Vă rog, domnule Zlotovski. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare tare rău că am întârziat, dar a fost din cauza problemelor cu ambuteiajul. Wszystkim sprawozdawcom cieniom z wszystkich grup politycznych. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră din toate grupurile pentru pregătirea acestui raport. Am primit 150, uh, nu am înaintat 158 de amendamente. E clar că sunt multe de discutat. Cu unele din propuneri sunt de acord și sunt foarte bucuros că putem discuta mai repede despre ele. E vorba de acordul cadru, de regulamentul cadru. Am avut și propuneri în legătură cu lucruri care depășeau competențele comisiei noastre, cu care nu înseamnă că nu sunt de acord, dar uh, eu consider că trebuie să fie votate separat, în afara compromisurilor. Am reușit să elaborăm mai multe amendamente de compromis Aici aș vrea să vorbesc numai despre domeniile cheie care au legătură cu domeniul transportului. Mă gândesc ce putem face cu articolul 104 la gestiunea fondurilor și în legătură cu fondurile care au fost uh, amânate avem uh, mai multe păreri în legătură cu împărțirea 70-30%. Colegii noștri lucrează în continuare la o declarație comună din partea comisiei noastre în legătură cu Europa, cu mecanismul conectarea Europei. E foarte important să avem un mesaj care să fie coerent. Avem aici o abordare pentru care eu aș opta, dar oricum, cel mai important este să avem compromisuri care să fie susținute de cea mai multă lume. Voi putea să mă întâlnesc cu raportorii din umbră joi ca să discutăm uh, despre articolul 104 și sper să găsim un acord. Sper să avem negocieri fructuoase de asemenea cu privire la prevederile la articolul 84. Eu voi uh, face mai multe propuneri de compromis și le voi trimite la timp pentru ca să le puteți citi înainte și mă bucur de colaborare oricum. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum vom trece la raportorii din umbră. Doamna Schmidt este reprezentată de domnul Van de Camp. Vă rog. De eer en het genoegen om eh, Claudia Schmidt Doamnă președinte, am eh, onar, onoarea și bucuria să o reprezint pe Claudia Schmidt, care se întoarce tocmai dintr-o vizită de lucru. Și, în primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Zlotovski, raportor, pentru că explică foarte clar toate punctele din avizul său și pentru felul în care și-a construit avizul. Suntem totuși pe cale să adoptăm, să sperăm un CFM nou și suntem de fapt în căutarea și unui nou mecanism de conectare a Europei și suntem și în căutarea noilor mijloace pentru politicii regionale Dincolo de aceste căutări în care ne aflăm, avem și un raport foarte critic din partea Curții de Conturi în legătură cu gestiunea eficientă a fondurilor și cheltuirea eficientă a fondurilor care vin din toate aceste fonduri pe care le discutăm. Suntem conștienți că mijloacele care vin din CEF uh, trebuie să fie, în primul rând, destinate țărilor de coeziune. Dar acum Comisia Europeană dorește să introducă o clauză de concurență și uh, s-a spus deja că există o divergență pe cele 70 sau 30% pe care le știți cu toții. La noi în grup avem și aici păreri nuanțate ca să o spun eufemistic, și eu sunt foarte curios să văd ce compromis va putea să obțină Cosma în legătură cu subiectul acesta care e chiar controversat. Obiectivul este ca banii pentru coeziune să rămână pentru coeziune. Eu personal mă întreb dacă aspectul legat de concurență e corect la cheltuirea banilor. Pentru că regula de astăzi mi se pare cumva mai bună. Trebuie să fie uh, banii timp de trei, în, într-un decurs de trei ani trebuie să fie legați de un obiectiv anume, pentru că altfel vor curge într-o oală comună pentru coeziune. Mi se pare foarte bună regula aceasta, mai bună decât cea pe care vrea să o introducă Comisia acum. Dar Claudia este raportoare aici în Comisie și în Comisia Regii și acolo, cel puțin, perspectiva concurenței li se pare mai bună. Nu pot decât să le urez mult succes raportorilor din umbră când vor încerca să găsească un compromis în acest context. Dar mi se pare totuși uh, foarte realist dacă noi, Comisia TRAN, am reușit totuși să găsim un uh, punct de vedere comun. Dacă lăsăm totul pe mâna cont sau pe mâna regii, vom fi mult mai slăbiți după aceea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Asis, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Am avut deja dezbateri pe această temă în urmă cu câteva săptămâni și am arătat cu claritate uh, care sunt elementele care ar trebui schimbate din punctul nostru de vedere la propunerea inițială a Comisiei. Am uh, prezentat, deci, amendamente în acest sens pentru a asigura o mai bună convergență între state și regiuni prin uh, resurse bugetare adecvate. 40% din fondurile de coeziune vor fi utilizate pentru atingerea acestor obiective europene și sper că acestea să fie acceptate de Parlament. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că propunerea Comisiei prin care uh, țările concurează pentru acel 30% de resurse financiare care sunt uh, transferate de la fondurile de coeziune se fac în regulă și că menținem ratele de finanțare din regulamentele financiare, în special pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate, pentru ca ele să poată elabora proiectele necesare în zonele rurale care sunt dependente de aceste proiecte. Pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt utilizate pentru un transport durabil și pentru a asigura, pe de altă parte, că UE își îndeplinește angajamentele luate. Trebuie să ne asigurăm că vom avea o majoritate calificată la Consiliu atunci când e vorba de uh, suspendarea fondurilor și uh, guvernanța economică. Majoritatea calificată fiind un element pe care trebuie să-l analizăm îndeaproape. Pe de altă parte, dorim ca Comisia să facă posibil să se suspende fondurile pentru statele care sunt împotriva alocărilor directe și care nu respectă statul de drept. Aceasta ar putea încălca principiile elementare ale UE. Noi considerăm că există anumite domenii care sunt de responsabilitatea specifică a statelor membre și de multe ori e vorba de mulți actori implicați, nu doar la nivelul politic, în țări uh, în care se ajunge în astfel de situații. Noi uh, și grupul nostru, uh, precum și colegii în nume individual, au prezentat amendamente și așa cum spunea și raportorul, s-a ajuns deja la niște compromisuri, însă trebuie să facem mai mult. Suntem conștienți și de faptul că există divergențe de opinii, mai ales în ceea ce privește încălcarea statului de drept. Este o chestiune de principii pentru noi. Totuși, suntem favorabili acestei propuneri și suntem convinși că și alte grupuri ne vor susține aici la Parlament. Mulțumesc, domnule Asis, domnul Riche. Oui, euh, Mulțumesc, doamna președintă. Propunerea aceasta de transfer către mecanismul de interconectare a Europei, e clar că e nevoie de un aviz uh, precum cel al comisiei noastre, deci un aviz specific pe tema transporturilor pentru o astfel de temă. Și Până la urmă, acea deplasare de 8% din fondurile FEDER către o gestiune directă pentru mecanismul de interconectare Europei este compatibil pe de o parte cu lipsa de fonduri pentru acest mecanism mie, pentru că e clar că apelul de oferte a, a primit uh, foarte multe oferte și, pe de altă parte, are de-a face și cu capacitatea rețelelor TNT, unde știm că trebuie să uh, mobilizăm peste 500 de uh, miliarde de fonduri. E vorba de elemente și argumente care au fost prezentate aici și de colegi în ceea ce privește distribuția procentajelor, am discutat și cu raportorul pe această temă și ideea ar fi să arătăm că la Comisia TRAN e nevoie mai degrabă de o alocare directă pentru proiectele cu valoare europeană adăugată uh, pentru sisteme de gestiune a fondurilor care să fie mai eficiente. Iată care mi se pare uh, elementul cheie. Mulțumesc, domnule Riche, și acum am să dau cuvântul Comisiei Europene. Domnul Marinescu, nu v-am văzut, vă rog să mă scuzați. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și pentru comentarii și aș dori să revin la această propunere a Comisiei de 70% și 30% pentru coeziune. La momentul actual, la mecanismul de interconectare a Europei, propunerea mea și a domnului Terișca, pentru că noi suntem raportori din partea TRAN, este să menținem procedura actuală, însă să reducem perioada la 2 ani. Deci timp de 2 ani fiecare stat membru ar putea utiliza alocările de la fondurile de coeziune, pentru că e vorba de bani de coeziune, și mi se pare absolut de înțeles, iar după 2 ani, banii care n-au fost angajați să fie utilizați uh, în funcție de uh, principiul concurenței pentru toate celelalte domenii și mi se pare compromisul cel mai bun pentru că aceasta ține cont de toate elementele. În primul rând, felul în care se calculează banii pentru coeziune, care depinde de venitul național brut, deci practic de nivelul de sărăcie al statelor membre și există și posibilitatea ca statul membru să utilizeze acest, acești bani pentru obiective ce țin de politica de coeziune fondul de coeziune, știți foarte bine, trebuie utilizat doar pentru mediu și transporturi. Deci pentru rețele de bază la transporturi. Din același motiv, am cerut Comisiei să propună și un cadru pentru uh, programul de lucru un program cadru și în felul acesta statele membre ar fi mai bine pregătite pentru a prezenta proiecte bune. Și aș vrea să-l întreb și eu pe domnul raportor, să-l rog să-mi analizeze foarte bine amendamentele pe care le-am prezentat, pentru că, din punctul meu de vedere, nu e foarte clar că Federul ar trebui să, fie, să financeze doar rețelele globale și politicile de coeziune și fondul de coeziune uh, doar proiecte Uh, mai la periferie, pentru că acesta este elementul cel mai pozitiv pentru transporturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Și înainte de a da cuvântul domnului Chilan, uh, domnul Van de Cam dorește să mai adauge ceva. Alleen het genoegen om namens uh, Claudia Schmid te Mulțumesc, doamnă președintă. Nu este numai o plăcere și o onoare pentru mine să vorbesc aici în numele doamnei Claudia Schmidt, care este raportorul din umbră pentru PPE, ci vreau să iau uh, cuvântul și în uh, numele doamnei Dita Cor, care este vicepreședinta la comisia noastră. Și mă refer aici la amendamentul 35 este vorba de securitate în domeniul transporturilor. În uh, numele doamnei Dita Cor, Aș vrea să vă adresez uh, următoarea întrebare, domnule Slotovski. Tocmai ținând cont de acest amendament 35, aveți de gând să-i acordați o atenție uh, deosebită, se referă la transporturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van de Camp. Uh, dacă mai sunt întrebări pentru un alt reprezentant al PP-ului, nu? Atunci vă rog, dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru invitația de astăzi. Aș începe, în primul rând, mulțumind raportorului pentru felul în care a evaluat eforturile Comisiei de a simplifica și a eficientiza fondurile de coeziune. De asemenea, recunoaștem și echilibrul pe care îl avem pentru reducerea poverii administrative pentru utilizatori, pentru beneficiari și autorități și nevoia de a menține regularitatea uh, cheltuielilor. Și acum câteva comentarii pentru a vă răspunde la întrebările din sală. S-au făcut uh, câteva remarce în legătură cu rata de cofinanțare propusă de comisie în cadrul acestui regulament. E vorba aici de a asigura un pachet de investiții uh, foarte ridicat. Cu cât rata de cofinanțare este mai mare, cu atât este mai scăzută rata de investiții din statele membre și deci pachetul general de investiții. De aceea noi ne doream să maximizăm acest pachet de investiții pentru toată politica de coeziune, inclusiv pentru transporturi. Țin cont de asemenea de dezbaterea care a avut loc în ceea ce privește transferul către mecanismul de interconectare a Europei și îi urez raportorului succes pentru a ajunge la compromisurile necesare, dacă ținem cont de direcțiile divergente în care merg diversele amendamente și noi considerăm că propunerea originală a Comisiei este una echilibrată ea menține nivelul de transferuri pe care îl avem pentru perioada 2014-2020 și care a funcționat foarte bine, dar considerăm că e nevoie de o injecție suplimentară din punctul de vedere al concurenței care la începutul perioadei ar aduce proiecte care să fie finanțate mai rapid și să aducă rezultate concrete în beneficiul cetățenilor mult mai rapid. Domnul Marinescu a făcut un comentariu legat de fondul de coeziune care se centrează doar pe rețeaua TNT de bază, în timp ce uh, fondul FEDER era mai extins din punctul de vedere al domeniului de aplicare și uh, aceasta explică de ce uh, Comisia nu dorește să includă aici și Fondul de Dezvoltare Rurală pentru, și pentru Agricultură. Am inclus doar FEDER-ul. Un ultim comentariu legat de statul de drept, care a fost menționat de mai multe ori astăzi. Pot să vă spun că nu am prea multe de adăugat, în primul rând pentru că nu ține de competențele mele și în al doilea rând pentru că nu ține de domeniul de aplicare al uh, acestei legislații. Uh, E clar că există doar un singur element uh, care se referă la statul de drept uh, și nu uh, are de-a face direct cu acest aspect, ci doar legislația sectorială separată. Mulțumesc și acum, domnule Zlotovski, vă dau cuvântul în încheierea dezbaterii, vă rog. Będę Mulțumesc foarte mult. Eu uh, voi ține cont de toate propunerile de amendament și de modificări pe care mi le-ați menționat aici și care sunt foarte importante pentru funcționalitatea sectorului de transport. Vom avea vot separat La punctul 35 am luat la cunoștință ce ați spus, iar propunerea domnului Marinescu e foarte interesantă. Eu cred că va trebui să ținem cont de propunerea dumneavoastră, domnule Marinescu, și chiar cred că merită lăudată propunerea sa. O să fac o propunere în sensul acesta, lucrez la compromisuri și vă invit să le susțineți după aceea. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumesc, domnule Zlotovski. Vă reamintesc că votul va avea loc pe 15 noiembrie la Strasburg. Și trecem acum la următorul raport. Accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul. Am să dau cuvântul raportorului, domnul Robert Zile. Vă rog. Mulțumesc, Karima, dragi colegi. E clar că e nevoie de reguli comune pentru uh, această uh, piață a serviciilor de transport cu autobuzul. Foarte multe persoane sunt afectate de aceste servicii de transport și aceasta afectează și nivelul politic. Tocmai de aceea am primit uh, aproape 370 de amendamente la raportul meu. Nu este surprinzător nici faptul că încercăm să reconciliem atâtea elemente divergente pe care le-am putea grupa în trei categorii. În primul rând, există colegi care doresc ca aceste servicii să rămână de competența națională, deci să se închidă această piață. Există și un al doilea grup de colegi care au reticențe față de propunerea comisiei, care a venit cu o propunere destul de echilibrată pentru a găsi soluții de compromis, mai ales în ceea ce privește CSP-urile și există și un al treilea grup care salută propunerea Comisiei și ar dori să meargă și mai departe, încurajând regulile de organizare a acestei piețe. Am să analizez pe scurt principalele elemente pe care le-am dezbătut alături de raportorii din umbră, încercând să ajungem la un compromis. Probabil că elementul cel mai dificil este cel al CSP-urilor, al contracte, contractelor de servicii publice. După cum v-am spus, există trei grupuri de interese care s-au manifestat și am avut foarte multe dezbateri și cu actorii de pe piață care uh, sunt încântați de această idee, nu doresc uh, ca piața lor să uh, rămână închisă. Și aici s-au manifestat multe IMM-uri din multe state membre. Am discutat și cu uh, miniștrii transporturilor și ei însă doresc să păstreze piața și regulile așa cum sunt la ora actuală. Iată care ar fi concluziile pe scurt după multele întâlniri pe care le-am organizat. Însă, după cum vă spuneam, am găsit, uh, cred, uh, compromisuri destul de bune la chestiunea CSP-urilor. Uh, încercăm pe de altă parte ca piețele care funcționează bine să rămână, să nu fie distruse de aceste noi reguli și uh, pe de altă parte să existe și noi oferte pe piață. Credem că mergem în direcția cea bună după mai multe întâlniri cu raportorii din umbră, pentru că uh, am uh, reușit uh, să facem o definiție separată. Pe noi nu ne interesează neapărat numărul de metri pătrați și așa mai departe sau câte toalete sunt disponibile, ci avem o terminologie diferită pentru terminaluri, pentru contextul specific al acestei legislații. Și atunci când e vorba de autorizațiile naționale în conformitate cu regulile existente dintr-un stat membru. O altă problemă ar fi autoritatea de reglementare și problema aici este să ajungem la un compromis, dar elementul cheie este că ne-am dorit să menținem propunerea comisiei. Statul membru este cea care uh, stabilește ce se întâmplă cu această autoritate independentă și nu poate utiliza aceeași autoritate care se ocupă de licitații și contracte publice încercăm să găsim o soluție bună și aici. La capitolul cabotaj aș putea vorbi ore lungi și uh, știu că se spune că pentru marfă avem o propunere bună de cabotaj, pentru um, trenuri însă ea ar fi proastă. Oricum, am discutat la nivelul raportorilor din umbră și uh, vom cere uh, companiilor să se înregistreze foarte rapid dacă doresc să fie operațional pe piața unui alt stat membru și practic asta ar însemna să nu mai existe uh, cabotaj. Sau unele amendamente propun și un termen de șase luni pentru a începe activitățile, astfel încât, uh, vedeți, cabotajul rămâne în continuare o chestiune importantă. Vreau să mulțumesc oricum raportorilor din umbră, din partea tuturor grupurilor politice. Am avut mai multe întâlniri până acum și, după cum vedeți, mai avem uh, multe ședințe care ne așteaptă. După ultima întâlnire de la Strasburg, am avut câteva întârzieri și următoarea întâlnire va fi în noiembrie, după care uh, pe 22 ianuarie. Aceasta ne va permite să finalizăm între timp o bună parte a muncii noastre la acest dosar. Încă o dată mulțumesc raportorilor din umbră, vom lucra împreună și sper că până la urmă să ajungem la un compromis bun. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Robert Zileux. La parole est... Mulțumesc, domnului Robert Zil. Dau cuvântul uh, domnului Vin van der Kamp. Uh, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Eh, Louis de Grandes is helaas... Mulțumesc, doamnă președinte. Luis de Grandes nu poate să vină în această după-amiază. E foarte păcat, pentru că e vorba de o reuniune extraordinară a Comisiei Tran și m-a rugat de aceea să transmit următoarele. Domnul de Grandes dorește să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru înțelegerea de care a dat dovadă față de dificultățile pe care le-au întâlnit împreună în acest raport, dar și pentru disponibilitatea sa de a asculta toate părerile, de a ține cont de toată lumea. Așa cum ați văzut și din introducerea domnului Zile, e vorba aici de un dosar extrem de complicat. În legătură cu acest uh, subiect au existat deja trei uh, reuniuni ale raportorilor din umbră și la ultima reuniune Raportorul a înaintat 20 de amendamente de compromis pentru ca să se asigure că toate domeniile sunt acoperite. Domnul de Grandes transmite că la această reuniune a raportorilor din umbră s-au discutat mai multe teme și că raportorul și cu raportorii din umbră au încercat să rezolve mai întâi temele mai dificile, cum ar fi, de exemplu, um, gremiul de reglementare, dar și terminologia pentru aprobările pentru 100 de kilometri. Um, Problema cea mai mare se referă însă la articolul 8. Probabil că știți cu toții. Discuția despre procedura de autorizare e în curs Propunerea comisiei își dorea o deschidere totală a piețelor naționale cu anumite granițe anumite limite, dar aceasta ar putea să afecteze statele membre în mod diferit și iată de aici decurg problemele. Raportorii trebuie acum să găsească un consens ținând cont de specificitățile naționale. Dar uh, propunerea de regulament ar trebui să întărească acea piață unică pentru care am luptat atâta timp. De aceea eu zic că ar trebui să fie găsite compromisuri pentru ca să avem o Europa mai liberă, mai liberală, mai sigură din punct de vedere al transportului rutier, pentru că străzile, șoselele sunt un motor de locuri de muncă, iar autobuzele, autocarurile sunt cel mai social uh, mijloc de transport. Acest raport va fi votat în comisie pe 22 ianuarie. Unii dintre dumneavoastră vor spune că mai avem mult timp atunci și nu ne grăbim, dar trebuie mereu să nu uităm că e vorba de un subiect extrem de sensibil care necesită o atenție maximă. În numele domnului de Grande Pascual aș dori să mulțumesc tuturor celor care au uh, modificat textul prin propunerile lor. Domnul de Grande Pascual se arată disponibil pentru discuții și încearcă să găsească împreună cu raportorul un acord. Mulțumesc! Domnul Curubașev uh, își... Uh, Domnul Curubașev uh, își cere scuze și doamna Anderson va interveni în numele lui. Așa este, a trebuit uh, să plece la o ședință a ITRE, unde este membru uh, de plin. El consideră că ar trebui uh, luat în uh, calcul uh, ca pe lângă regulamentul de față 1703 uh, uh, uh, și cel legat de drepturile pasagerilor e nevoie de coerență între diferitele acte legislative și de aceea are următoarea propunere o excepție de la aplicarea acestui regulament care se referă la liberalizarea pieței interne. Uh, Uh, crede că ar, uh, ar apărea astfel o contradicție între cele două regulamente, contradicție care a fost subliniată și de alți uh, colegi. De aceea sugerează raportorului să solicite opinia Serviciului Juridic al Parlamentului cu privire la domul, domeniul de aplicare al uh, regulamentului, având în vedere că vizează și liberalizarea serviciilor de transport rutier. Uh, de asemenea, a propus o abordare flexibilă, lăsând, lăsând la latitudinea statelor membre uh, decizia de a liberaliza sau nu piața, sugerează renunțarea la pragul de 100 de kilometri pentru că el nu corespunde caracteristicilor uh, rețelelor și um, condițiilor din uh, statele membre și mulți membri ai SND sunt de acord cu asta. Statele membre care intenționează să liberalizeze piața ar trebui să aibă um, oportunitatea de a compensa acest lucru prin subvenții publice sau prin introducerea unor uh, tarife obligatorii. A analizat cu atenție amendamentele depuse de colegi, amendamente care urmează o direcție diferită și le-ar împărți în trei categorii, liberalizare completă, Uh, respingerea liberalizării și uh, liberalizare cu garantarea executării contractelor de servicii publice și e uh, bine de știut că acest ultim aspect e analizat Uh, propune respingerea obligației care ar reveni statelor membre de a înființa o autoritate de reglementare. Mm, nu e nevoie de o astfel de autoritate specifică, având în vedere că există deja alte uh, autorități care au competențe, competențe în acest domeniu. E de acord uh, că această autoritate de reglementare trebuie să fie una independentă îi cunoașteți opiniile cu privire la cabotaj și în privința asta propune o abordare unitară în, priv- în legătură cu transportul de pasageri și cel de marfă. Mulți colegi au respins uh, propunerea Comisiei cu privire la liberalizarea cabotajului, iar uh, în cazul uh, terminalelor propune eliminarea pragului de 100 de kilometri și în cadrul uh, amendamentelor uh, sau cu referire la acestea, consider că ar trebui să, să o susținem pe colega Lucy Anderson, care a încercat să reducă sarcina administrativă prin amendele, amendamentele sare, sarcina administrativă care le-ar reveni uh, operatorilor. Cât privește înființarea unui sediu al uh, transportatorului în, uh, uh, în, statul, în statul membru, rămâne de văzut când um, devine obligatorie această condiție înainte de obținerea licenței sau după. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, madame. Vă mulțumesc, doamnă Anderson. Doamnă but uh, I'm glad that I was... vă, vă rog. Îmi pare rău că am întârziat, am să mă exprim în suedeză. Mulțumesc. Deci, E foarte important să reglementăm acest domeniu pentru că e vorba de sute de mii de autobuze peste tot în lume adic- și mai ales în Europa, bineînțeles, despre ele vorbim. Foarte important este ca și condițiile de lucru pentru șoferii de autobuz să fie bune, să fie și de autocar să fie bune, să fie bine plătiți și să corespundă salariul și țării în care lucrează. E foarte important să beneficieze în continuare la um, să poată să beneficieze de toate avantajele. E foarte importantă securitatea, condițiile importante sunt importante pentru uh, uh, șoferi fără să, se poată, fără să fie afectate condițiile cadru. Delegația mea și cu mine consideră că am avea nevoie de cineva din domeniul și din sectorul transporturilor um, cu autocarul sau cu autobuzul pe care să poată să-l contacteze Uh, persoanele care sunt implicate în uh, acest domeniu pentru ca să se asigure că există uh, se respectă regulile. Foarte multe accidente au avut loc în Europa cu consecințe foarte grave, mulți morți, mulți răniți. E foarte important de aceea să uh, îl uh, reglementăm. Trebuie să ne asigurăm și că cabotajul este reglementat și în domeniul uh, autobuzelor, dar și în domeniul expedițiilor. Pentru ca, de exemplu, accesul uh, la cabotaj să nu poate să fie permis decât uh, în, în domenii bine reglementate. Mă bucur foarte mult de discuțiile care vor urma, pentru că e o chestiune foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnei președinte a Comisiei Emploi. Dau acum cuvântul Uh, uh, domnului Richi, ai căruia îi uh, cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului pentru efortul de mediere pe un subiect care e într-adevăr delicat și care mm, trezește opinii diferite în funcție de specificul național. Există state în care transportul uh, uh, uh, rutier cu autocarul sau autobuzul reprezintă un sector cheie în timp ce în alte state are o pondere mai puțin importantă. Poziția raportorului e una mm, echilibrată pe care și-a menținut-o cu abilitate până acum, ca de obicei. În opinia grupului nostru trebuie luate în calcul patru elemente. N-am să revin uh, la chestiunea legată de contractele de serviciu public. Discuția e nesfârșită. Cei care susțin uh, monopolul uh, public, uh, propun condiții uh, suspensive uh, din ce în ce mai grele. Trebuie găsit un echilibru între contractele de servicii publice cu condiții de neîndeplinit și cele mai deschise. Sentimentul raportorului e ca în funcție de condițiile naționale și uh, regionale, trebuie lăsate uh, statelor, uh, adică nivelului local și național, anumite marje de manevră. Deci trebuie să avem o definiție simplă și operațională, ușor de, de aplicat a terminalelor. Colegii au uh, criticat spunând uh, că regulamentul introduce sarcini administrative uh, suplimentare. Însă, dacă nu există organ de reglementare nou și independent, piața nu poate fi deschisă. Uh, Uh, organismele din domeniul concurenței nu sunt uh, organe de reglementare și vă invit să vă uitați la ce s-a întâmplat în cazul regulamentelor privind transportul feroviar. Dacă nu există autorități sau organisme de reglementare uh, independente, piața nu poate fi deschisă. Înțeleg că dacă ești împotriva deschiderii pieței, faci în așa fel încât să elimini astfel de autorități. sunt de acord că nu trebuie introduse o mulțime de uh, autorizații sau licențe, mai ales în statele membre care au un, transport, un sector al transportului public uh, puternic. Cred că până la urmă vom găsi o cale de a proteja serviciile publice în țările unde uh, ele sunt uh, extrem de importante și uh, uh, esențiale, fără însă a trăda spiritul regulamentului care constă în deschidere. Cât privește abordarea sau nu, a reglementarea sau nu a cabotajului, uh, adineauri uh, colega noastră ne spunea că reglementarea proastă a cabotajului uh, produce consecințe negative în privința condițiilor de sediu care se leagă de uh, cabotaj, e bine, astfel de condiții, cred eu, ar permite evitarea uh, unor uh, erori care au fost făcute în domeniul transportului de mărfuri. Regulamentul e mm, sensibil, delicat, important. Noi susținem tot ce merge în direcția deschiderii și a interesului european și Credem că transportul rutier de pasageri e esențial în Uniunea Europeană și credem că apărarea unor interese corporatiste nu va duce uh, la lipsirea de uh, efecte a acestui uh, regulament. Uh, și că nu vom ajunge la o modernizare și a acestui uh, sector, așa cum uh, de transport, așa cum s-a întâmplat și în, alte, în cazul altor sectoare. Mulțumesc, doamnă președinte, și cred că sub coordonarea lui, coordonarea lui Robert vom ajunge la niște compromisuri bune. Mulțumesc domnului Riche și dau acum cuvântul doamnei Elisabeth Werner pentru a auzi poziția comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Zile pentru efortul susținut în găsirea unui uh, echilibru pe acest dosar. Comisia apreciază mm, mult căutarea de, de compromis, uh, inclusiv în cazul amendamentelor depuse de alți membri ai comisiei. comisiei. pentru că ați împărțit subiectele în trei categorii, am să le tratez și eu așa. Primul, uh, protecția contractelor de serviciu public. Acest element era deja esențial în propunerea comisiei pentru că credem că uh, e nevoie să existe un echilibru între transportatorii care uh, asigură transportul, serviciul public de transport și pe de altă parte un cadru uh, solid uh, uh, pentru acest sector și toți operatorii din el, astfel încât sectorul de transport de pasageri să devină mai social și mai ecologic. Uh, Vom căuta și noi o cale de mijloc pentru a echilibra aceste obiective. Comisia, pro, propunerea comisia, Comisiei dădea statelor membre libertatea de a uh, refuza licențe, acordarea de licențe dacă ar fi com- compromis um, echilibrul um, uh, contractelor de serviciu uh, uh, public în privința cabotajului și accesului uh, pe piață. Cred că uh, în acest caz situația e foarte diferită de cea a transportului de marfă pentru că există uh, aceste servicii sunt autorizate, preprogramate și pot fi controlate și credem că criteriul accesului la, pe piață și al sediului combinate reprezintă o soluție. Apoi un alt subiect se referă la terminale. Există mai multe amendamente care propun preluarea definiției terminalelor din uh, uh, regulamentul 1081 din 2011 cu privire la drepturile pasagerilor. Mm, noi, Comisia, considerăm că regulile ar trebui în acest caz să se aplice mult mai multor terminale decât celor vizate uh, de regulamentul privind drepturile pasagerilor și uh, vedem uh, că, de fapt, uh, la cum e aplicat respectivul regulament în statele membre, numărul terminalelor vizate e foarte mic. Credem că e nevoie de definiție mai largă a terminalelor. Și ultimul subiect se referă la autoritățile sau organismele de reglementare. Ne îngrijorează amendamentele care vizează slăbirea uh, rolului organismului de reglementare. E foarte important să fie un organism uh, independent și imparțial Trebuie să dăm uh, operatorilor încrederea, uh, să dăm actorilor uh, încrederea că deciziile sunt luate în mod imparțial, fără Um, alte uh, interese, uh, ceea ce s-ar fi întâmpla dacă ar fi uh, o decizie luată de autoritatea competentă, iar asta nu ar presupune costuri suplimentare. Așa cum a spus domnul Riche, acest mecanism există în cazul um, transportului feroviar și în multe situații acești, aceeași autoritate independentă de reglementare din transportul feroviar e responsabil și, și pentru cel rutier rutier. Mulțumesc, domnul Lozile, aveți cuvântul pentru încheiere. Mulțumesc Carima și colegilor. Um, am uitat uh, să mai spun uh, două lucruri. Uh, va fi vorba doar de transportul interurban cu uh, uh, autocare și autobuze, cel urban și semiurban fiind uh, deci uh, exclus. Apoi pot apărea uh, poziții monopolistice în anumite state uh, membre, cum se întâmplă uh, deja Cred că e important uh, să înțelegem că toate autoritățile independente de reglementare din domeniul uh, uh, serviciilor publice nu sunt atât de costisitoare și sunt extrem de oportune și pe termen mediu și lung asigură o bună calitate la un cost rezonabil pentru cetățeni. Și de ce nu s-ar întâmpla așa și pentru uh, transportul cu autocarul și uh, autobuzul? Și aș spune că acest sector e unul dintre puținele sectoare economice europene care nu sunt liberalizate. Există uh, alte sectoare mult mai avansate și dacă imaginați-vă cum ar arăta sectorul aviatic dacă ar avea uh, aceeași abordare sau am avea aceeași abordare în privința lui, uh, cum uh, s-a întâmplat până acum în cazul transportorului cu autocarul și autobuzul. Și cred că în câțiva uh, ani, dacă uh, urmăm uh, direcțiile bune, vom ajunge la o mai bună calitate a serviciilor la costuri rezonabile, rezonabile și cred că vom ajunge la niște compromisuri rezonabile. Mulțumesc domnului Robert Zile. Votul asupra acestui raport va avea loc pe 22 ianuarie 2019. Continuăm cu o propunere de directivă cu privire la acțiunile uh, de reprezentare în domeniul protecției intereselor colective ale consumatorilor, care uh, abrogă directiva 2009 uh, pe 22. Din nefericire, raportorul nu este prezent și o dezbatere în absența lui e foarte dificil de organizat. Mm, pare rău, domnule Van Nistelberg. Dacă vor uh, raportorii din umbră să ia cuvântul, chiar uh, în absența raportorului, uh, domnule Wim van der Kamp, doriți să luați cuvântul în numele domnului Marinescu. Socialiștii nu, raportorul nu este prezent. Anunț totuși că votul va avea loc pe 22 noiembrie Chiar dacă domnul Marinescu va ajunge în două minute, raportorul uh, este absent. Asistenții pot să ia notițe sau uh, consilierii uh, de, de politici ar putea uh, să ia notițe, dar nu știu dacă are sens. Je, je, les conditions ne sont pas réunies, monsieur. Nu sunt întrunite condițiile, deci nu putem să continuăm cu dezbaterea pe un raport. Așa. Donc, moi je dis juste que le Je dis juste que le vote aura lieu le 22 novembre Je... Votul va avea loc pe 22 noiembrie și sper să avem ocazia să mai discutăm în Comisia de Transport despre acest raport. Îmi cerem scuze, dar nu sunt eu responsabilă pentru absența raportorului. Trecem mai departe la propunerea de regulament, deci punctul următor, cu privire la crearea unui ghișeu unic european în domeniul maritim, care abrogă directiva din 2010-65. Raportoarea este doamna Clun și nu este în sală. Facem o pauză de 5 minute pentru că s-ar putea ca domnul Van den Kamp să dorească să o reprezinte. Se suspendă ședința timp de 5 minute, dar uh, fix 8 minute de fapt. Voilà. Je... Hein? Yes, is, is she, is, is she uh, coming from Ireland? Is she coming from Ireland?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 Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Allez, on y va. O să reîncepem, vă rog frumos să vă așezați. Raportor este doamna Clun. Propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului pentru crearea unui ghișeu unic european. Vă rog frumos, domnilor în spate, deci, un sistem de ghișeu unic european în domeniul maritim care abrogă directiva 2010-65. Doamna Clun este raportoare și are cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Salut propunerea Comisiei pentru un ghișeu unic european în domeniul maritim, care a fost introdus pentru a asigura competitivitatea și eficiența transportului maritim și întregului sector, uh, este foarte important să se reducă sarcina administrativă pe vapoare și uh, printr-o uh, digitalizare a informației, printr-o eficientizare a operațiunilor și a tuturor sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească în uh, măsură în domeniul raportării. Sunt 2 milioane de uh, escale în porturi care se fac în fiecare an în Uniunea Europeană și deci toate aceste operațiuni trebuie să se desfășoare cât se poate de simplu, facilitând uh, operațiunile din domeniul maritim. Directiva anterioară a fost adoptată în uh, a fost revizuită în 2010 pentru îmbunătățirea transportului maritim, dar această îmbunătățire nu a fost destul uh, de bună pentru că cerințele nu sunt încă armonizate și deci uh, utilizarea datelor este în continuare ineficiență, ineficientă din partea autorităților naționale, ceea ce aduce cu sine o sarcină suplimentară. Noua propunere are ca țintă combaterea lipsei de armonizare combinând toate informațiile din fiecare port într-o bază de date armonizată. Iar propunerea Comisiei este creată să se um, creeze un echilibru între sarcinile dintre operatorii în domeniul maritim și uh, de o parte și de alta, uh, ceea ce se poate baza pe un ghișeu unic european la standarde europene în domeniul maritim. Eu salut această propunere din partea Comisiei și consider că este un pas înainte pentru ca să rezolvăm anumite probleme pe care le aveam cu directiva dinainte. Eu zic însă că trebuie să avem un prim pas care să fie armonizarea datelor și să fie redusă sarcinea pe care o au operatorii maritim. Proiectul de raport a fost publicat, îl discutăm astăzi astăzi. De aceea am subliniat în acest raport că este important să avem același uh, tip de raportări și că fiecare uh, informație să fie raportată după același standarde. Trebuie să se țină cont de evoluțiile internaționale pentru valoarea adăugată din partea OIM, iar uh, setul de date și de criterii trebuie să fie aplicate fără să existe piedici din partea uh, autorităților naționale. Trebuie să se găsească un echilibru bun între uh, toate aceste cerințe pentru statele membre să se poată cere informații suplimentare fără să se primească și sarcini administrative în plus și trebuie să se găsească soluții concrete pentru aceasta. În ceea ce privește operarea ghișeului unic european, uh, trebuie să găsim uh, un bun, un bun echilibru în colaborarea dintre acest ghișeu unic și autoritățile naționale. Iar Um, sarcina se poate uh, reduce de asemenea și printr-o bună aplicare, aplicare a um, noilor reguli, printr-un mai bun, un mai bun flux al datelor. Aș vrea să se poată ca statele membre și să dezvolte împreună un ghișeu comun dacă doresc acest lucru. Iată deci punctele principale pe care m-am uh, aplecat în acest proiect de raport și amendamentele au fost deja înaintate, ne-am întâlnit deja cu raportorii din umbră de mai multe ori și cu Comisia. Așa că suntem deja la un stadiu foarte important pe subiectul acesta atât de important pe care îl avem uh, uh, de discutat aici pentru sectorul maritim, pentru că e vorba de comerțul cu restul lumii, e vorba de uh, o, îmbunătățire a transportului în general. Mulțumesc foarte mult colegilor și mulțumesc raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamnă Clun. Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Anderson. Knut n-a putut să fie aici, deci nu vreau să spun prea multe, vreau doar să vă spun că el salută discuția și lucrările din partea și munca din partea raportorului. Propunerea aceasta este extrem de importantă și susținem obiectivele de a obține un ghișeu unic, de a reduce sarcinile administrative. Eu zic că e foarte important ca legislația să nu slăbească celelalte prevederi în domeniul mediului înconjurător. Eu sunt convinsă că doamna raportor o să țină cont de această constrângere. Am um, formulat o întrebare parlamentară în domeniul acesta și către comisie și comisia a spus că uh, este pentru o extindere a obligațiilor de raportare în domeniul mediului, pentru ca să fie considerați uh, toți poluanții și să fie uh, există o echitate în tratamentul lor. Și mi se pare foarte bine că au fost reunite toate aceste propuneri într-o propunere de revizuire. Mulțumesc, doamna Anderson, doamna Meissner are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Nu am auzit ce a spus raportoarea, pentru că e foarte greu când se schimbă agenda. Eu am fost altă comisie să votez, în fine, nu contează. Știu în principiu despre ce e vorba în raport. Cred oricum că e un, o chestiune foarte importantă să abordăm ghișeul unic. Deja de mult trebuia să o facem, pentru că ghișeul unic momentan, așa cum există, nu a fost un instrument prea util, a fost pus în aplicare doar din când în când. Știu că în Germania avem un astfel de ghișe unic, dar de fapt nu se comunică prin intermediul lui, deci e clar că e nevoie de o îmbunătățire considerabilă. Propunerile pe care le vedem în acest raport sunt foarte bune. S-au mai făcut anumite modificări, bănuiesc că Dirk Luna a mai spus acest lucru. Trebuie să avem grijă că atunci când statele membre au anumite sisteme care funcționează într-un ghișeu național, să poată să folosească aceste instrumente mai departe și totuși să introducă și datele în uh, ghișeul unic european. Acesta e punctul meu principal pe care, la care eu țin. Mă bucur foarte mult să colaborez la acest dosar. Eu zic că e un subiect în care vom uh, putea să îmbunătățim celeritatea gestiunii mărfurilor în porturi și escalele din port. Tot ceea ce are legătură cu comunicarea electronică și cu digitalizarea mi se pare de bun augur pentru a eficientiza uh, transportul naval și transportul maritim și deci mi se pare că aceste propuneri sunt toate foarte bune. Sper să putem finaliza dosarul încă în această legislatură și mă bucur să colaborez cu toți. Mulțumesc foarte mult, doamnă Meissner, iar acum eu am cuvântul pentru că sunt raportor din umbră. Doamnă Clun, Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc foarte mult și să vă felicit pentru cum ați lucrat la dosar. După cum știți, cu toții suntem de acord cu obiectivul acestui text. El este central pentru că acum despre aceasta e vorba, de armonizarea procedurilor administrative, de intrare, de ieșire a vapoarelor din porturile europene. În același timp, Obiectivul și scopul acestei uh, modificări este reducerea concurenței neloiale între transportul rutier și transportul uh, maritim. E vorba de o miză la care Comisia pentru Transporturi ține foarte mult. Trebuie să înțelegem că în Europa un camion care traversează o frontieră fără nicio problemă are pe de altă parte echivalentul un, un vapor care trebuie să treacă printr-o procedură administrativă foarte complicată care face ca acest mijloc de transport să fie mult mai puțin competitiv și unde există și o consecință negativă de care nu se vorbește foarte mult. E vorba de consecințele negative pe condițiile de lucru, pentru că oamenii, operatorii din domeniul uh, maritim trebuie să suporte tot ceea ce este aferent acestor uh, sarcini suplimentare. Deci, doamnă Clun, vă mulțumim foarte mult. Cred că putem să mergem chiar mai departe în legătură cu problema armonizării datelor. Eu zic că ați avut dreptate când ați menționat subiectul, este momentul să armonizăm datele. Neutralizarea tehnologică este un domeniu în care va trebui să mai facem progrese, dar va trebui să facem și o legătură cu activitățile Organizației Maritime Internaționale. În orice caz, aceștia sunt actorii pe care uh, îi interesează subiectul și sper ca prin contribuția fiecăruia să meargă într-o direcție și mai bună. Iar acum vreau să dau cuvântul doamnei Coșevska în numele DG Move. Sper că nu v-ați lovit prea rău la picior. Sunteți bine? Să nu, să nu alergați prea mult, trebuie să aveți grijă de piciorul dumneavoastră. Um, thank you very much. Good afternoon, ladies and, and, uh, and gentlemen. Uh... Mulțumesc, doamnelor și domnilor, bună ziua! Vreau să vă asigur că nu mi-am rupt piciorul pe drum spre Parlament, s-a întâmplat mult mai de mult. Sunt cât de cât mobilă, deci am putut veni, dar mai încet decât credeam. Mulțumesc oricum pentru raport. Sper ca Reuniunea dintre colegii mei și dumneavoastră cu raportorii din umbră a fost utilă la Strasbourg acum câteva săptămâni și dacă considerați că reuniuni suplimentare sunt necesare, suntem gata să vă oferim aceste, acest ajutor. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru raportul de până acum și pentru reacția pozitivă din partea membrilor TRAN față de această propunere și față de recunoașterea urgenței de a acționa într-un sistem mai armonizat, mai, ar- mai uh, ambițios, care să poată să gestioneze porturile europene. Dumneavoastră, doamna președinte, dar și doamna Meissner a menționat două impacturi uh, importante asupra facilitării transportului maritim pe de o parte, asupra transformării acestui mijloc de transport într-unul mai competitiv, ușor de folosit, ca mod de transport sustenabil dar și altceva care nu este poate atât de bine subliniat în propunerea legislativă, dar cu, um, cu studiul de impact, raportarea atât de complicată și de diferită despre felul în care oamenii um, percep munca în domeniul maritim a fost considerată și ea. Mă bucur foarte mult să colaborez cu raportorii, cu raportorii din umbră și cu Comisia TRAN pe propunerea aceasta. Apreciem faptul că dumneavoastră recunoașteți urgența de a avea un regulament uh, pe care să ne punem de acord și să se pună de acord și co-legislatorii uh, până anul viitor. Sper să fie posibil, deși suntem puțin în întârziere în dosarul acesta. E vorba de un subiect complex, dar odată cu președinția și cu implicarea dumneavoastră sunt convinsă că o putem face. Salutăm faptul că există o gândire anume care reiese prin anumite amendamente când se propune ca niciodată nouă să fie introdus, să poată fi introdusă odată ce s-a, înainte să se fi convenit asupra formatului acestor date. Mi se pare că e o direcție bună. La fel și orice clarificare uh, cu privire la comunicarea dintre autoritățile de furnizare a datelor și autoritățile naționale. Trebuie să fie și ea formatată. Sperăm ca propunerea să fie mai prietenoasă față de utilizator, să răspundă mai bine nevoilor, pe de o parte, a operatorilor în domeniul uh, transportului, pentru care își doresc o bună raportare, pe de altă parte și autorităților uh, porturilor și altor autorități care se ocupă cu transportul maritim, care să poată să folosească aceste date mult mai repede, să poată să monitorizeze mișcările de mărfuri în uh, cadrul Uniunii Europene. Trebuie să fim însă realiști în legătură cu așteptările despre ceea ce se poate face de către autorități, fie la nivel național, fie la nivel european, s-a introdus un timp de validare a unor propuneri, apoi aceasta s-a introdus așa încât uh, să poată să fie, uh, să se ajungă la rezultate concrete. După cum au zis și unii dintre dumneavoastră înainte, știu că unii dintre dumneavoastră au uh, conștientizat faptul că avem ghișee naționale, dar care sunt la nivele diferite de dezvoltare și, de asemenea, și gestiuni diferite în porturi. Ar trebui să fim foarte clari că scopul nostru este un sistem armonizat european. Și acesta este singurul fel prin care putem să avem o simplificare reală. După cum ziceam, numai așa putem să ne asigurăm că amendamentele merg în direcția bună. Chiar dacă se păstrează sistemele alternative, ele nu vor putea depăși uh, niciodată ghișeele unice euro, ghișeul unic european. Vă mulțumesc foarte mult pentru raport și mă bucur foarte mult să putem colabora și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Copșenca. Vă rog să aveți grijă de piciorul dumneavoastră? Ați uh, auzit ce am zis, nu? Am spus că să aveți grijă de picior. Da, da. Ați folosit un cuvânt foarte important și anume uh, întărirea transportului multimodal, care este într-adevăr provocarea secolului 21. E un lucru pe care trebuie să insistăm. Doamnă Foster, văd că sunteți aici. Vreau să vă dau cuvântul pentru ca să puteți face o remarcă cât de repede. Dumneavoastră sunteți raportor din umbră și vă dau cuvântul. Vă rog, doamnă Foster, aveți cuvântul. Despre ce raport vorbim? despre comentariile comisiei, da, nu. Eu înțeleg că sunt schimbări în agenda. Am auzit comisia vorbea de ghișeul unic. Era la începutul discuției sau la sfârșitul ei? Nu, nu, nu. Nu vreau să comentez nimic pentru că n-am ascultat toate comentariile și cred că avem o reuniune a raportorilor din umbră foarte constructivă. Am avut una deja și nu e nevoie să mai comentez acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles că s-a anulat raportul Maier, nu? Da. Eu acolo vreau să comentez, dar nu-i nimic. Nicio problemă. Se merge cu 3000 de mile la oră. Eh bien, décidément, il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement pour le rapport de madame, euh, de monsieur Mayer. Multă lume a venit aici pentru domnul Mayer și domnul Mayer nu e aici. Și niciun reprezentant al dumnealui. Dar se va discuta altă dată raportul său. Doamnă Clun, puteți să trageți concluziile, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru comentariu. Cred că realizați că avem foarte mult acord în jurul acestui dosar. Nu sunt dificultăți, de fapt, suplimentare. Am spus că ne-am întâlnit cu comisia Comisia a venit la Strasburg acum două săptămâni pentru ca să facilităm uh, înțelegerea acestui dosar. A fost foarte apreciată vizita Comisiei și mă bucur că ușa a rămas deschisă pentru întrebări suplimentare. Înțeleg că toată lumea și-a dat seama că e vorba de o urgență aici. Facem ce putem și Comisia a subliniat urgența. Am uh, încercat să discut și înainte și voi încerca și acum să discut cu raportorii din umbră pentru ca să vedem ce putem face după termenul de depunere a amendamentelor și să discutăm uh, dosarul și după concluziile comisiei noastre. În orice caz, eu sunt dispusă să colaborăm cu colegii și sper că și din perspectiva comisiei o să poată să se aprecieze faptul că deja dosarul se bucură de un uh, consens uh, evident. nu dorește nimeni să dilueze informația, ci doar să o armonizeze. Nu știu dacă am înțeles corect, dar nu este deloc intenția nimănui să dilueze informația. Câteodată chiar se poate uh, întâmpla ca o țară să primească, de exemplu, cerere de informație din mai multe porturi. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați facilitat această discuție și mă bucur foarte mult să purtăm discuții și cu raportorii din uh, umbră care sunt și ei foarte implicați în acest dosar. Mulțumesc, doamnă Clun. De, termenul de depunere a amendamentelor este 20 noiembrie la ora 12. Iar acum o să-i rog pe toți cei care nu sunt autorizați să rămână la următoarea parte a reuniunii să iasă din sală pentru că această ședință va continua cu ușile închise pentru ca să primim feedback-ul de la triloguri și uh, vreau să vă rog de aceea pe toți cei care nu au autorizația de a sta în această sală să iasă din sală cât mai repede. Și aș dori să rog tehnicianul să stingă și transmisia live pe internet. Mulțumesc!